Stimați colegi, cred că ar trebui să începem. Ab jetzt werde ich Deutsch sprechen. De acum încolo voi vorbi germană. Und vor Eintritt in die Tagesordnung. Înainte să intrăm în ordinea de zi, interpreții ne-au rugat să ne transmită un mesaj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 spune doamna președinte. Sperăm uh, să se ajungă la un acord între interpreți și administrația Parlamentului. După cum spuneam înainte, noastră cu toții ne aduceți un serviciu absolut uh, indispensabil. Știți că vă apreciem foarte mult munca și știți că fără munca dumneavoastră aici n-am putea să avansăm uh, de aceea aș vrea să folosesc ocazia pentru ca să vă mulțumim foarte mult și să vă urim, urăm uh, mult succes la negocierile care vor mai avea loc. Interpreții vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Trecem acum uh, la ordinea de zi. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi și vreau să știu dacă putem să aprobăm ordinea de zi în forma sa actuală. Nu văd nicio obiecție, așa că considerăm că ordinea de zi este adoptată. Trecem la aprobarea proceselor verbale. Proiectul procesului verbal din, uh, de la reuniunea comisiei din 25 aprilie se găsește în mapa dumneavoastră. Vreau să știu dacă aveți comentarii despre acest proces verbal. Nu este cazul, în mod evident, așa că propun ca mm, să considerăm procesul verbal ca fiind adoptat dacă nu vine nicio obiecție în cursul acestei ședințe. Trecem la, um, am, la comunicarea președintelui. Avem interpretare pentru următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, estonă, ungară, poloneză, slovenă, bulgară și română. Aș vrea să vă rog, ca de obicei, să vă amintiți că reuniunea aceasta este transmisă în direct pe internet. Trecem la hotărârile coordonatorilor din 16 mai 2018. Vreau să vă anunț că hotărârile coordonatorilor din 16 mai 2018 care au fost trimise pe data de 17 mai pe mail tuturor membrilor Comisiei Cult, trebuie să fie văzute ca fiind oficial adoptate, pentru că până la termenul de 22 mai nu au fost ridicate obiecții. Dragi colegi, permiteți-mi, vă rog frumos, acum să vă fac un comentariu din cauza situației actuale. Noi suntem uh, Comisia pentru Cultură și Educație și satira este o formă foarte importantă de cultură. Scritorul german Kurt Tucholsky a formulat pe 27 ianuarie 1919 următorul citat. Satira trebuie să exagereze și este, de fapt, după natura sa, nedreaptă. Ea umflă adevărul pentru ca el să devină mai evident. Ce are dreptul să facă satira? Totul. Mi se pare cutremurător că postul de televiziune polonez TFP vede lucrurile 100 de ani mai târziu diferit și uh, satira uh, și satirica uh, poloneză de YouTube Claudia Iahira a fost uh, acuzată de încălcarea dreptului de autor din cauza ceea ce a publicat pe internet, ceea, pentru că li se, li se era acuzată că satira ei era mult prea crudă. Uh, și este amenințată cu 2 ani de închisoare. Mi se pare că trebuie să ne facem griji când un satiric spune că măcar în, chiar în comunism eram mai puțin uh, hărțuit și nu am fost niciodată adus în fața tribunalului pentru ceea ce scriam. Mi se pare că evoluțiile din Polonia aduse de guvernul polonez și felul în care uh, Uh, tratează, de exemplu, și uh, Uniunea Europeană de, uh, și radioul public satiric, satiricii din Polonia, este foarte îngrijorător și vreau să criticăm acest lucru pentru că eu, ca european și ca nemțoaică, mi se pare că este obligația mea, mai ales pentru că țin foarte mult la Polonia, să luăm poziție când se întâmplă așa ceva, așa cum o facem și cu alte autorități și din alte țări când, de exemplu, ce s-a întâmplat cu uh, autoritățile germane, cum au tratat satiricul german, dar și guvernul turc cum l-a tratat pe Aghet. Mi se pare că și noi datorăm această, um, această poziție față de Polonia. Mi se pare că, dincolo de uh, noi, și Uniunea Europeană de Radio și Televiziune va lua poziție. Când a devenit periculos să râzi despre politică, este periculos să mai continui, pentru ca să uh, mai revenim la Kurtuholski. Acum trecem la vot și aș vrea să votăm două avize. Aș vrea să votăm direct, dacă se poate, și începem cu propunerea de um, aviz, portul de bunuri culturale. Raportul a fost aici colegul nostru Santiago Fisas, pe care însă nu îl văd acum în sală. Deci nu pot să-l întreb dacă dorește să ia cuvântul. Avem 267 de amendamente la acest raport, iar raportorul a elaborat 17 amendamente de compromis din ele. Și acum vă propun să votăm direct și să începem cu amendamentul 81. Nu, este vorba doar de un amendament lingvistic aici, nu trebuie să-l votăm. 82, deci. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86 a fost retras. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. 104 și 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108 a fost retras. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 a fost retras. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 e doar un amendament lingvistic. 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Respinge. 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116 a fost retras. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122. A fost retras. 123 și 124 la fel. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 131. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 139 a fost retras. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Com o, 157. Ă, Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 și 160. Verificare. Verificare. 161 se verifică. S-a deschis votul, vă rog. Schließen. Se închide. 13 la 10 se adoptă. Îmi cer scuze, nu am văzut când ați ridicat mâna. 18 și 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 163. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 a fost retras, 165 acum pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 167 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9B. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 191. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 23. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 193. Pentru, împotriva, abțineri. Îmi cer scuze, ați sărit. De fapt, 193 e caduc, deci trebuie să votăm 192. Pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 11 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 a fost retras, 206 atunci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 209, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți încă o dată, vă rog. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 216 și 217 identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abți... Nu, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 11 se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 35. Uh, Trebuie să dăm câteva pagini până la 35. Amendamentul 35 l-ați găsit cu toții? Deci, amendamentul 35 pentru împotrivă 35 pe pagina 17 la mine 35 pentru împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar uh, eu zic să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 15 la 10 se respinge. Amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, nu, 45, îmi cer scuze, spune președinta, 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 a fost retras, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. S-a deschis votul. 47, vă rog. Geschlossen. S-a închis votul. 11 la 14, deci 14 împotrivă și 11 pentru se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și 48. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 11 se adoptă. Mergem la compromisul 13 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă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 Geschlossen. S-a închis votul. 21 da, 3 împotrivă și o abținere, deci o majoritate foarte clară se adoptă și felicitări raportoriului. Vă rog frumos să-i transmiteți aceste felicitări. Acum mai avem de votat încă un raport. E vorba de proiectul de aviz cu privire la bugetul pe 2019 pentru mandatul pentru trilog. Morten Lockegaard a fost raportor. Vreau să știu dacă mai vrei să spui tu ceva. The, uh, the, uh, amendment 20. Amendamentele 20, amendamentul 27 a fost retras. Vreau să mă asigur că toată lumea știe acest lucru. Mulțumesc pentru precizare și atunci trecem direct la vot. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Pentru. Amendamentul 7, vă rog. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 a fost retras. 28, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă,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 S-a închis. 9 voturi pentru, 12 împotrivă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final pe proiectul de aviz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. 19 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului și mult succes la negocieri. Așa că am terminat cu votarea electronică acum și ajungem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul numărul 6. E vorba de examinarea proiectului de aviz politici de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro. Raportor este domnul Huntis și termenul de depunere a amendamentelor este 12 iunie la ora 11, iar votul va avea loc pe 11 iulie. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Huntis acum pentru ca să ne facă o introducere de 5 minute. Vă rog.

Este o sală mare uh, și distanțele sunt pe măsură și avem dificultăți să ne înțelegem bine. Doamna președintă, mulțumesc încă o dată, dragi colegi. Mi se pare că tema uh, dezbătută astăzi este foarte importantă pentru viața de zi cu zi în uh, țările din zona euro. Comisia noastră trebuie să prezinte acest aviz în legătură cu influența regulilor din politicile economice și monetare asupra vieții de cetățenilor de rând și asupra politicilor, în special politicilor de ocupare ale UE. Practic, inegalitățile între statele membre au uh, crescut și au apărut uh, divergențe din ce în ce mai mari între nord, nordul care este din ce în ce mai bogat și sudul care este din ce în ce mai sărac. Statele membre sunt obligate să aplice uh, aceste politici și nu își pot defini propriile politici în funcție de nevoile lor. Politicile trebuie să fie întâi aprobate de către Comisie și statele membre trebuie să țină cont de orientările Comisiei. Respectarea regulilor, absurde din punctul meu de vedere, reguli ce țin de guvernanța economică, acordurile uh, pentru creștere economică, toate acestea fiind împuse în ultimii 10 ani, au adus uh, consecințe negative pentru politicile de educație și altele în statele membre. Politicile de austeritate în uh, statele din uh, zona euro au dus la o reducere a cheltuielilor pentru educație, sănătate, cultură, politicile de ocupare, muncă și protecție socială. În urma acestui mix de politici care a fost implementat în zona euro, ce s-a întâmplat? În majoritatea statelor membre, politicile din domeniul educației au avut de suferit. Finanțarea pentru învățământul public a fost în scădere, numărul cetățenilor excluși a fost într-o continuă creștere, Fuga de creiere este din ce în ce mai uh, gravă, în special pentru țările din sudul Europei și uh, sistemele uh, de educație nu țin cont de nevoile de pe piața muncii și nu țin cont și de dezvoltarea și trainingul pentru cei care sunt pe această piață. Iată de ce noi cerem ca cheltuielile publice pentru educație și formare să fie în creștere, să existe un acces uh, egal pentru toți uh, la un sistem uh, de educație de calitate, o învățare de-a lungul întregii vieți, o politică de ocupare, formare și uh, pentru competențele profesionale care să țină cont de nevoile persoanelor și nu a pieței muncii. Toate aceste chestiuni am încercat să le prezint uh, în uh, textul, bineînțeles cu limite, așa cum le impune regulamentul. Nu am să intru în detalii pentru că ați primit deja documentul, dar vreau să mulțumesc secretariatului comisiei care m-a ajutat foarte mult cu redactarea și pregătirea acestui aviz. Mulțumesc și pentru atenție și aștept acum uh, comentariile dumneavoastră pentru a putea finaliza acest aviz în numele comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ciuntis, pentru prezentarea acestui document. Dau cuvântul acum raportorului din umbră, doamna Sabine Verhaen. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să uh, cer scuze în numele uh, colegului meu, domnul Sagorakis, care era de fapt raportor din umbră și care trebuia să ducă în altă parte. În primul rând, uh, pot să spun că punctul de plecare este unul foarte bun. Evaluarea făcută de raportor în ceea ce privește divergențele existente între țările din uh, zona euro este un punct foarte bun și e nevoie de o formare de-a lungul întregii vieți. PPE-ul consideră că programele de formare în cadrul parteneriatelor public-privat sunt foarte importante, în special pentru tineri. Ele trebuie finanțate Instituțiile europene și statele membre trebuie să lucreze împreună pentru a crea mai multe oportunități prin intermediul trainingului și al educației și de asemenea să existe proiecte de mobilitate pentru ucenici, să se integreze mai multe persoane, cum ar fi de exemplu antreprenorii sau studenții în programele de genul Erasmus+. Sondajul Eurobarometru arată că uh, jumătate din tinerii uh, europeni uh, au făcut cel puțin un stagiu și șapte din zece au declarat că acest stagiu a fost foarte util pentru a găsi un loc de muncă. Iată o anchetă care ne arată că stagiile și uceniciile de calitate ajută uh, cetățenii europeni să găsească locuri de muncă. Iată ceea ce ne confirmă programele noastre, cum ar fi inițiativa pentru tineri și garanția pentru tineri. Statele trebuie să uh, îmbunătățească aceste mecanisme și să le facă accesibile și, de asemenea, considerăm că fuga de creier, în special în țările din Sud, are consecințe negative asupra populației, de aceea trebuie să întărim uh, procesul de creare a locurilor de muncă de calitate și să avem politici de ocupare și de educație mai bune. E nevoie de investiții în uh, competențele antreprenoriale ale tinerilor. De multe ori există probleme cu certitudinea la locurile de muncă, există probleme și în domeniul sportului și a sectorului de creație, unde e nevoie de reforme, de condiții bune la locul de muncă. Iată, într-un astfel de context, colegul meu va prezenta și câteva amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Verhaen, pentru lectura dumneavoastră și acum În numele grupului S&D. mulțumesc. Vreau și eu să uh, susțin uh, cele spuse de doamna Verhaen și să felicit raportorul uh, și să spun că suntem de acord cu îngrijorările menționate. Obiectivul avizului nostru este acela de a analiza politicile de ocupare și politicile sociale în domeniul competenței comisiei noastre. E vorba în special de cele 19 state din zona euro și e clar că liniile directoare ale dezbaterii noastre sunt practic indicate în soclul european al drepturilor sociale. Aș insista asupra uh, două elemente esențiale pentru comisia noastră. Educația oferită din copilărie până la universitate și uh, ce se întâmplă pe piața muncii. O politică europeană pentru ocupare este esențială, plecând de la un sistem uh, de învățământ accesibil tuturor, care să permită uh, cetățenilor să aibă mai multă competență în funcție de propriile lor capacități și respectând, bineînțeles, și uh, nevoile lor. În ceea ce privește semestrul european, Comisia publică un raport asupra ocupării, evaluând performanțele statelor membre cu ajutorul unor indicatori. Începând cu anul 2018, acești indicatori vor face referință la acel tablou de bord social binecunoscut. Știm că rezultatele la testele PISA ne arată care este numărul de persoane care au făcut cursuri de formare și e nevoie de um, date cât mai complete, pentru că în urma lor Comisia face recomandări statelor membre. Recent, în uh, mai multe rapoarte, în special uh, raportul făcut de CSM, Am văzut că lista acestor uh, indicatori utilizați este una foarte limitată și, prin urmare, ar trebui um, îmbunătățită. De aceea, aș vrea să-i sugerez colegului nostru, raportor, să ceară o îmbunătățire a acestor indicatori pentru a putea avea o evaluare și mai precisă a situației. Se vorbește în document de o finanțare mai adecvată pentru garanția pentru tineri în noul CFM, de o extindere a inițiativei uh, în favoarea ocupării tinerilor de investiții publice și naționale pentru garanția pentru tinerii și integrarea șomerilor de lungă durată, iată, toate aceste măsuri ar trebui să fie contabilizate în cadrul regulilor pentru investiții sociale, în special pentru formare și educație. Și asta afectează și pactul de stabilitate și de creștere, ceea ce mi se pare extrem de important. Noi considerăm că ar trebui să creștem fondurile pentru diversele instrumente și să avem o mai mare flexibilitate pentru cheltuielile făcute de statele membre pentru ca acestea să facă investiții în capitalul uman. În concluzie, o politică socială a zonei euro trebuie să însemne și investiții mari în educație și susținerea tuturor politicilor de la nivelul copilului până la universitate. Cred prin urmare că uh, comisia noastră ar putea avea un aviz bazat pe consens. Mi se pare esențial oricum să ne exprimăm punctul de vedere la toate aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum pentru ECR, Vers și ALDE nu avem raportori din umbră care să fie prezenți din partea grupului FDD, dar uh, reprezentanta FDD se pare că tocmai a părăsit sala. Doamnă Bilț, dacă doriți, pentru că nu mai avem raportori din umbră, deci dacă doriți să interveniți dumneavoastră, vă rog. Dar cu microfonul, dacă se poate. Mulțumesc. Vă atrag atenția, dragi colegi, că având în vedere uh, că uh, la cabina cehă nu mai avem uh, interpretare pentru că un interpret este bolnav, deci puteți vorbi în limba cehă, dar nu mai aveți interpretare în cehă. Iar pentru maghiară, nici cabina de maghiară nu va mai fi disponibilă. Mai avem cereri de luare de cuvânt, doamna Costa. Relațiune. Doamna Costa, mulțumesc foarte mult pentru ceea ce au spus și colegii înainte. Eu cred că noi ar trebui să fim extrem de eficienți în acest raport pentru că suntem garanții noilor politici și noului, program multianual. Și una, una din noutățile cele mai evidente uh, sunt, de exemplu, criteriile noi pentru politice de coeziune care au fost introduse și la nivelul educației. Uh, pentru populație. Deci mie mi se pare un punct foarte important pentru ca să putem face acel pas politic de care vorbea înainte și Morgano și acel pas de care am mai vorbit de multe ori, și anume că investițiile țărilor membre în educație, mai ales în ceea ce privește teritoriile cele mai dezavantajate, ar putea să fie scoase din pactul de stabilitate. Deci, E vorba de uh, investiții, mai precis, în inovații și tehnologie. În al doilea rând, eu zic că ar fi foarte interesant să încercăm să revenim asupra obligației statelor membre de a investi în educație chiar în momentele de criză. Ar fi de ajutor mare. Dar și mai important să garantăm uh, învățarea pe tot parcursul vieții, deci să garantăm acele politici de acompaniere, dreptul la studiu se numește în Italia, deci de fapt o susținere prin burse pentru ca să nu există o scădere a uh, nivelului de educație și să există și a doua șansă, a acele recuperări ale persoanelor care au ieșit din schema educațională și care ar putea să beneficieze de uh, investiții prin schema educației duale. Un alt lucru foarte important, mobilitatea, de care vorbește și raportorul, care spune că riscă să devină mai mult involuntară decât voluntară, ar fi mai bine să um, avem o recunoaștere mai clară a Uh, recunoașterea reciprocă a titlurilor, a calificărilor profesionale, așa cum vorbește și propunerea comisiei, dar și a stagiilor sau a altor formări. E nevoie, de exemplu, și de un e-card al studenților europeni care să poată să garanteze accesul la diferite facilități și servicii uh, care să garanteze, la rândul lor, posibilitatea de a fi uh, eligibil pentru educație într-o manieră mai concretă. Aș vrea să închei spunând că sunt de acord că educația nu este numai uh, preambulul uh, ocupării, ci și a creșterii personale, pentru că e vorba aici de persoane libere care pot pe parcursul vieții să-și modifice natura lucrului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze, doamnă Bilt, a fost o neînțelegere. Dacă doriți, puteți lua cuvântul acum, desigur. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, și mulțumesc și raportorului. Investițiile în învățământul superior uh, este condiționat de politicile de austeritate, de fuga de creiere din uh, Europa de Sud, și Est și facilitarea politicii promovate de Erasmus. E clar că există o imigrație pe piața muncii un studiu arăta în 2009 că fiecare lună petrecută în afară reduce cu 5% probabilitatea de a se întoarce să lucreze în aceeași țară. Studiul a fost făcut în țările de jos și ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost vorba de Grecia sau chiar și în Franța, dacă ținem cont de rata șomajului în rândul tinerilor acolo. Iată, uh, ce rost are să faci investiții într-un învățământ uh, superior care până la urmă aduce profit uh, statelor mai bogate și nici măcar tinerilor, pentru că mulți dintre ei vor ocupa posturi mai puțin calificate în alte state față de diploma pe care o au. Avem nevoie de răspunsuri concrete la toate aceste întrebări, pentru că altfel inegalitățile vor crește și mai mult între statele membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Flynn mai dorește să ia două minute cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu multe din comentariile care s-au făcut până acum și aș spune că avem nevoie de măsuri mult mai radicale. Dacă zona euro este centrată pe o atitudine federală și este, atunci trebuie să ne gândim la ce se face la nivelul uh, european, dacă ținem cont de divergențele, de exemplu, între Franța și Germania ori se schimbă radical această uh, situație, ori uh, uh, mutările populației vor crește și mai mult, așa cum am văzut în Italia. Pentru Germania sau țările de jos, probabil că aici vor exista fondurile cele mai mari transferate la nivel european și asta va afecta nu doar sistemele de securitate socială din țările din sudul Europei, ci și domeniul trainingului și al educației. Dacă dorim ca țările din sud să aibă productivitate și să poată să-și aducă contribuția în zona euro, e nevoie de investiții foarte mari în training și educație. Și acesta este uh, o soluție pozitivă, nu este un mesaj disperat, dar bineînțeles uh, este vorba de cheltuieli pe care nu și le pot permite Uh, trezoreriile naționale. Deci dacă zona euro trebuie să meargă mai departe, atunci trebuie să existe o, un adevărat transfer între toate țările, în special din țările din nord care au avut de beneficiat până acum. Și acestea trebuie să financeze țările din sud uh, care să ajungă la un nivel ridicat de competitivitate economică. Altfel nu se poate. Mulțumesc. Julie Ward, bitte. Mulțumesc, doamna Julie Ward. Uh, două minute maxim, vă rog. Doamna Bild a făcut o sugestie referitoare, de exemplu, la programe cum ar fi Erasmus Plus și problema reprezentată pentru tinerii care încearcă să găsească un loc de muncă uh, și să intre în programe de training, dar mi se pare că doamna Bild nu mă ascultă. Vorbeam tocmai ca să răspund comentariului pe care l-ați făcut mai devreme. Deci o să iau de la capăt. Am fost foarte îngrijorat atunci când ați menționat Erasmus Plus ca fiind o problemă pentru tineri, pentru tinerii care au nevoie de training și de locuri de muncă, pentru că weekendul trecut am fost și eu și Silvii la uh, evenimentul uh, european al tinerilor. 9.000 uh, de tineri din toată Europa, tineri care cred în proiectul european, au venit acolo și e foarte clar dacă te întâlnești cu ei că pentru ei Erasmus Plus este un program de-a dreptul crucial care le permite să se întâlnească, să aibă un adevărat dialog intercultural și să își transfere acele competențe care sunt necesare pentru a găsi un loc de muncă și pentru a avea un adevărat spirit antreprenorial. Deci vroiam să menționez acest lucru aici pentru că persoanelor tinere le place acest program, le place posibilitatea de a trece frontierele dintr-o parte în alta, de a se întâlni cu alții și de a imagina noi proiecte uh, și practic să construiască o lume mai bună pentru toată lumea. Iată de ce cred că la comisia noastră este un adevărat consens că programul Erasmus Plus este un proiect pozitiv și ar trebui să fie susținut. Și nu e vorba aici doar de copii bogați care se duc să facă studii în alte universități, în alte țări. Până la urmă, obiectivul principal uh, al Erasmus Plus uh, este esențial și a uh, preluat multe alte programe, cum ar fi, de exemplu, Tineretul în Acțiune și tocmai aceste programe fac ca persoanele tinere, persoane cu dizabilități, cu dislexie sau cu autism, au astfel de oportunități. Și tocmai asta, cu asta mă ocupam eu înainte de a intra în politică, deci știu foarte bine ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori comisia să o întreb acum dacă dorește să ia cuvântul. Sau vreți să faceți comentarii? Nici nu știu dacă e cineva de la comisie. Vă rog, două minute aveți. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Federico Eluci, de la Digi Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune. Vreau în primul rând să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru acest document pe care l-am analizat cu foarte mare interes temele care sunt uh, analizate, în special uh, investiții, training, educație, educație de calitate, în special acestea sunt uh, elemente esențiale în pilonul social european și în drepturile europene și sunt esențiale în semestrul european. Am văzut aceste lucruri și în recomandările specifice pe țara care au fost propuse de comisie pe 23 mai. Deci uh, vom uh, analiza cu foarte multă atenție ce se întâmplă cu această inițiativă și suntem uh, dispuși să cooperăm, bineînțeles, cu raportorul și raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt... Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în final, domnul Huntis, din nou ca raportor, dacă doriți să mai faceți vreun comentariu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și colegilor mei pentru comentariile extrem de interesante. Dragi colegi, trebuie să recunosc că îmi dau seama că această temă este una destul de dificilă. Ați uh, descris uh, foarte bine situația actuală în domeniul educației și al ocupării. Cred că suntem de acord la elementele fundamentale și dacă nu suntem de acord, a, avem la dispoziție datele de la Eurostat care ne descriu foarte bine acest fenomen și care ne ajută pentru elaborarea avizului nostru. Un alt element care ar trebui să apară în aviz uh, ar fi ce putem face pentru a rezolva problemele actuale și voi uh, depune toate eforturile necesare pentru a ajunge la elemente comune la nivel general. În ceea ce privește însă soluțiile preconizate, nu cred că vom ajunge la un acord neapărat. Toată lumea spune că ar trebui finanțat învățământul public, însă noi știm foarte bine că în cadrul procesului semestrului european, controlul exercitat asupra bugetului statelor membre se face prin pactul de stabilitate. Deci dacă un stat membru nu dorește să facă investiții sau să aibă fonduri pentru educație, acesta riscă să uh, fie acuzat și să aibă probleme cu deficitul. Deci va trebui să depășim uh, uh, diferențele noastre pentru a ajunge la niște propuneri concrete. Am să închei aici și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră pe care le voi analiza cu atenție și vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajunge la un numitor comun și pentru a ne exprima poziția în acest aviz, pentru a face presiune asupra Comisiei, astfel încât aceasta să adopte recomandări pozitive, favorizând aceste sectoare care țin de competența Comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată colegilor și aștept amendamentele dumneavoastră. Am evocat deja calendarul, deci îl cunoașteți. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich gestehe, dieser Raum ist ein bisschen... Mulțumesc. Într-adevăr, e greu să văd în această sală lucrurile foarte bine și înainte să dau cuvântul uh, comisiei și raportorului, doamna Bild mai ridicase mâna, dar n-am văzut. Îmi cer scuze. Vă rog dacă puteți să vorbiți pe scurt. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președintă. nu e nimic. Aș vrea să răspund doamnei Ward, care cred că nu a înțeles uh, comentariile mele. Și eu m-am întâlnit duminică uh, cu acești uh, tineri. Am uh, ascultat cu atenție ce aveau de spus și faptul că Erasmus e un program care a funcționat bine întotdeauna, dar atrăgeam atenția asupra unui fapt Erasmus a inclus foarte multe elemente și prin aceasta permite practic uh, fuga de creiere. Ceea ce este, este cu totul altceva decât uh, să permiți uh, unui tânăr să se ducă într-o altă țară, să cunoască o altă cultură sau o altă limbă. Deci consecința este cu totul alta. Mulțumesc! Bericht, uh... Mulțumesc! Termenul de depunere al amendamentelor a mai spus deja că este 12 iunie la ora 11 și votul chiar înainte de pauza parlamentară de vară pe 11 iulie. Vă urez mult succes la următoarele negocieri și consultări. Sunt convinsă că vom găsi un consens aici la comisie pentru ca să putem după aceea să ne facem auzită vocea puternic față de comisia de fond. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de informarea în urma reuniunii grupului de monitorizare privind Brexitul și aș dori să-i dau cuvântul mai întâi domnului Zdroievski ca să ne facă o actualizare scurtă despre activitățile din grupul de monitorizare Brexit. Domnule Zdroievski, aveți cuvântul. Pani przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. Vă mulțumesc, stimați colegi. Foarte pe scurt, pe de o parte, putem să Vedem cu toții ce se întâmplă, putem să citim documentele oficiale, aveți, avem acces la diversele stadii ale uh, negocierilor. Um, negocierile s-au mai uh, uh, urgentat, avem deja câteva concluzii. Se pare că va fi un parteneriat și un parteneriat cu o perioade de tranziție. Deci, destul de interesant pentru noi, dat fiind următorul CFM. Trebuie să ne gândim la această perioadă de tranziție. Câteva cifre. Știți că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în martie la Strasburg în legătură cu condițiile de acordului de retragere a fost prima dată când ni s-a cerut contribuția și, de asemenea, în numele grupului de monitorizare a comisiei, acest aviz a fost adoptat și inclus în rezoluție. Dacă ne uităm la calendar, se pare că înainte de toamna acestui an nu va trebui să ne exprimăm în legătură cu anumite aspecte incluse în rezoluție. Însă trebuie să uh, fim foarte atenți la ce se întâmplă în aceste domenii. Sunt câteva domenii cheie. Erasmus Plus, după aceea recunoașterea reciprocă a diplomelor și alte elemente legate de drepturile civile. Trebuie să vă spun că deocamdată nu este sigur că va exista un acord de asociere Uh, timpul trece și guvernul britanic încă nu și-a specificat uh, relația viitoare cu UE. Deci, uh, nu, nu avem o certitudine. Avem un acord în legătură cu calificările profesionale. Este un, o garanție pentru noi că aceste Uh, calificări profesionale vor fi recunoscute după Brexit. În al doilea rând, în acest moment putem spune că Erasmus Plus, Europa Creativă și Europa Cetățenilor vor continua să funcționeze ca și în momentul actual, în perioada de tranziție, deci până în 2021. Am întrebat în legătură cu prelungirea acestei perioade de tranziție și mi s-a spus că este posibilă o prelungire, însă dacă va fi prelungită această perioadă și dacă Regatul Unit își schimbă părerea și vrea să revină în Uniunea Europeană, ar trebui să demarăm o nouă procedură. Să demarăm de la zero ca și cu alte părți terțe și un, Regatul Unit să rămână în Convenția Școlilor Europene până la sfârșitul anului școlar 2020-2021. În ceea ce privește acordul de retragere, acesta prevede perioada de tranziție pe care o menționam, însă nu ar fi necesar dacă acest acord va fi gata până în aprilie anul viitor. Însă, nu avem motive să considerăm că va fi gata până atunci. Așadar, se pare că până în 2021 Regatul Unit va aplica achiul în uh, totalitate, va face parte din piața unică și Uniunea Vamală, deci și va fi uh, sub jurisdicția Curții de Justiție, însă Regatul Unit nu va participa în uh, luarea de decizii. Din aceste motive putem concluziona că Regatul Unit nu ar fi interesat să extindă, să prelungească sau să reînnoiască perioada de tranziție datorită faptului că nu mai uh, are putere de decizie. Deci, tot ceea ce se întâmplă după această perioadă de tranziție ar trebui să fie introdus în acest acord de asociere nu avem nicio garanție în legătură cu continuarea programului Erasmus, Erasmus Plus al Europei eh, Creatoare și al celor, eh, celorlalte programe. După aceea, diplomele în, pentru educația superioară sau secundară a celor care vor absolvi în 2021 această această diplomă va fi recunoscută, însă nu știm ce se va întâmpla ulterior. Aceasta a fost uh, doar o relatare pe scurt a progresului înregistrat până acum. Moment. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport intermediar. Cred că mai mult nici nu putem să avem momentan. O să urmărim cu toții foarte atent ce se mai întâmplă pe viitor și mai ales ceea ce uh, va privi documentele și subiectele pe care le tratăm noi. Să vedem ce se întâmplă și la conferința președinților. Cu siguranță se va mai vorbi despre subiect și dacă aflu ceva, vă spun desigur neîntârziat ceea ce s-a discutat acolo. Acum avem o cerere de cuvânt, domnul O'Flynn. Vă rog, un minut. Uh, thank you. I'd just like to say you... Vă mulțumesc. Nu trebuie să vă îngrijorați. Avem un prim-ministru britanic care nu mai are autoritate, va face orice spune domnul Barnier sau comisia, chiar va fi de acord ca uh, Europa să decidă atunci când iese Regatul Unit din uh, Uniunea Vamală și piața unică atunci când Comisia și Irlanda de Nord uh, vor decide că problema frontierei cu Irlanda de Nord a fost rezolvată, doar atunci se va uh, putea ieși. Uh, avem un prim-ministru care semnează orice fel de cereri și este de acord cu orice solicitări financiare. Regatul Unit va fi pus la zid ceea ce este probabil uh, o veste mai bună pentru dumneavoastră decât pentru mine, însă este poziția groaznică în care a dus uh, Teresa May uh, Regatul Unit din perspectiva negocierilor. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, văd, dar o să mai revenim cu siguranță la subiect și Probabil că o să ne preocupe subiectul și dincolo de 2019. Oricum, vă mulțumesc foarte mult domnului uh, Zroieschi și grupului de monitorizare pentru Brexit. Pentru munca lor vom uh, urmări cu atenție ce s-a mai întâmplat și vom mai discuta despre subiect. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de un studiu solicitat de Comisia Cult, comandat și gestionat de Departamentul Tematic pe subiectul fondurile ESI și cultura, educația, tineretul și sportul, utilizarea fondurilor structurale și de investiții în domeniile de politică ale Comisiei pentru Cultură și Educație. Vă amintiți că am mandatat acest studiu acum câtva timp pentru că înainte de planificarea, uh, programarea financiară pe termen mediu. Am luptat foarte mult ca în fondurile regionale și fondurile structurale, dar și în noul EFSI care uh, fusese prezentat, să se vorbească despre investițiile în cultură și să joace acesta un rol foarte important. Fiind dat că era vorba de sume foarte mari care pot fi finanțate de către statele membre, știți că fondurile structurale sunt gestionate de către statele membre, vroiam să se creează, creeze posibilitățile să se întâmple pragmatic acest lucru. Vroiam ca să poată, deci, statele membre să folosească această oportunitate o oportunitate pe care noi am introdus-o în regulamentele despre fondurile structurale pentru a face investiții în domeniul uh, culturii și al educației. Și uh, noi am vrea ca lucrurile acestea să se întâmple uh, concret. Studiul vine într-un moment foarte potrivit pentru că tocmai discutăm despre toate programele noi, Vom uh, avea și avize despre fondul de coeziune și fondul uh, structural și despre EFSI și de aceea salut uh, foarte călduros pe Mike Coin și doamna Malin Carlberg de la Centrul pentru Serviciile de Strategie și Evaluare, Center for Strategy and Evaluation Services, care au întocmit acest studiu. Aș vrea să vă rog să ne prezentați rezultatele acestui studiu știu că este vorba de un studiu foarte complex, foarte lung, eu l-am văzut deja. Uh, recomand tuturor să citească acest studiu, dar aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să vă concentrați pe elementele cheie și să aveți fiecare 5 minute în care să ne prezentați uh, rezultatele, pentru ca să ne mai rămână timp și pentru întrebări și discuții. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi la noi. Domnule Coin, aveți cuvântul sau cine dorește să înceapă, desigur, nu eu decid. Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste observații introductive. Trec direct la acest raport pe care l-am uh, uh, redactat în legătură cu utilizarea fondurilor ESIF uh, în ceea ce privește educația, cultura, sportul și tineretul. Structura va fi următoarea. Mă voi referi la regulile și cadrul de funcționare a acestor uh, fonduri, voi menționa măsura în care sprijinul a fost acordat pentru aceste domenii. Vă voi uh, explica concluziile noastre pe scurt, după aceea con- consecințele pentru viitor și câteva recomandări. În ceea ce privește cadrul care hotărăște cum se pot folosi aceste fonduri pentru cercetare, uh, trebuie să ținem cont în primul rând de tratat și după aceea pentru fiecare perioadă de programare regulamentele ESIF. Ceea ce găsim în perioada actuală este că educația și formarea uh, au o prezență majoră. Sunt unul dintre cele 11 obiective tematice Eh, către care statele membre pot să direcționeze fonduri. Cultura și sportul nu pot să fie susținute ca atare eh, în, sub instrumentul ESIF, doar eh, ca uh, instrumente de dezvoltare economică și socială. Tineretul este un obiectiv major prin inițiativa Ocuparea Tinerilor, care Uh, este în afara mandatului nostru și uh, vom uh, comenta doar parțial în acest sens. Regulile impun constrângeri importante în perioada actuală prin concentrare tematică, care spune că statele membre trebuie să își concentreze cheltuielile pe zone majore care sunt menționate în obiective, cercetare și inovare, susținere pentru uh, utilizare pentru sisteme informatice și o economie scăzută în emisii de carbon. Și există și o uh, condiționalitate ex ante care spune că uh, statele membre trebuie să aibă un uh, cadru strategic pentru a-și putea asuma proiecte în anumite domenii. De exemplu, specializarea inteligentă este o cerință uh, pentru cheltuielile în ceea ce privește cheltuielile, cheltuielile și inovarea. Acesta este cadrul, însă, bineînțeles, acest lucru trebuie să fie interpretat la nivel național, inițial printr-un acord de parteneriat, prin care prioritățile statelor membre sunt alese din uh, cadrul general și acolo unde acestea sunt uh, interpretate în programe operaționale care detaliază cum se vor întreprinde cheltuielile în statele membre și în diversele regiuni. Și îmi cer scuze, spune președinta. Grupul care este în uh, la, în fundul sălii și poartă o conversație, vă rog să ieșiți uh, afară dacă aveți o discuție, însă nu o faceți în sală pentru că deranjează pe restul lumii. Așadar, o mică diagramă pentru a arăta relația între proiectele unde se întâmplă toate acțiunile Acestea sunt determinate prin uh, acordul de parteneriat la nivel național, ținând cont de cele 11 obiective tematice și de prioritățile de investiție. cu constrângerile care provin din condiționalitățile ex ante și uh, rolul concentrării tematice. În acest cadru am examinat în primul rând informațiile disponibile în legătură cu cheltuielile, în special din perioada actuală. Și există două modalități. Pe de o parte se poate lua o abordare de sus în jos cu informațiile publicate de Direcția Generală Regio, unde vedem că uh, cheltuielile cu formarea au ajuns la 39,2 miliarde de euro până în momentul actual. Însă aici nu se văd o serie de cheltuieli uh, Uh, ascunse care apar sub alte rubrici și ignoră faptul că educația și formarea, de exemplu, sunt foarte importante în, uh, în realizarea altor obiective. Majoritatea cheltuielilor pentru sport și cultură intră sub alte rubrici, deci sportul și cultura sunt utilizate ca instrumente pentru a realiza alte obiective deci, dacă ne uităm la cifra totală, nu uh, ajungem la o imagine foarte clară în legătură cu uh, cheltuielile generale și uh, efectul lor. Un al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să examinăm uh, datele de pe teren de țările respective și am văzut ce se întâmpla pe teren în diversele proiecte și măsura în care uh, cheltuielile erau de interes în aceste proiecte. Însă informațiile publicate de statele membre uh, diferă foarte mult în unele state membre. Am găsit mai multe detalii, pentru altele mult mai puține. Constatările principale, pe scurt, sunt următoarele. Educația și formarea uh, predomină un obiectiv, ca obiectiv, dar și ca instrument de realizare a altor obiective. De exemplu, dacă încercăm să promovăm adoptarea tehnologiei informatice, sunt uh, elemente de formare acolo. Deci e un uh, element foarte puternic. Italia are o cultură uh, operațională, uh, are un program operațional pe cultură și Polonia pune accentul de asemenea pe cultură, alte state mai puțin. Spe- specializarea inteligentă implică uh, industriile culturale și creatoare și sportul. Sportul are sportul în general uh, este destul de slab reprezentat ca obiectiv, însă apare peste tot. Există foarte multe activități bazate pe sport Uh, prin care se realizează, se încearcă realizarea altor obiective. Credem, cu toate că nu este foarte clar, credem că a existat o reducere în această perioadă a cheltuielilor pe cultură și sport datorită concentrării tematice. Eh, sunt doar câteva state unde putem să vedem uh, probe în acest sens. Tineretul reprezintă o temă semnificativă peste tot, însă în special în statele cu un șomaj ridicat în rândul tinerilor, de exemplu Spania și Italia. Deseori două, trei sau chiar patru domenii sunt combinate. Um, un proiect educațional care utilizează cultura sau sportul, și există, bineînțeles, și interacțiuni importante cu Erasmus Plus și Europa Creatoare și, în special, Erasmus Plus. Dacă ne uităm la consecințele pentru viitor, un lucru a fost să identificăm temele comune din aceste domenii examinate și este evident că toate cele patru domenii se uh, bazează pe aspectele umane, nu tehnologice, de dezvoltare socială și economică. Această dimensiune este caracteristică pentru cele patru domenii menționate. Aceste domenii încurajează dezvoltarea cunoașterilor, aptitudinii, cre- creativității, uh, de orientării și pun accentul și pe comunicare. Am putea spune că aceste domenii uh, sunt catalizatori ai dezvoltării uh, și fac parte din tehnologiile pentru uh, capacitare. Însă acest uh, aspect nu a fost integrat suficient în uh, fondul de investiții, în ESIF. Sunt domenii de, cu importanță în creștere în, din cauza concurenței globale și automatizării Există domenii care mm, se referă la activitatea umană, uh, unde locurile de muncă vor fi înlocuite de către uh, automate. O cale pentru viitor ar fi, în primul rând, să uh, privim fiecare domeniu este dificil să susținem un sector în particular. Noi sugerăm o abordare mai inclusivă. Credem că o asemenea abordare ar avea un impact mai mare pe termen lung. În ceea ce privește recomandările noastre, în primul rând mai trebuie uh, lucrat pentru a crește conștientizarea în uh, zonele și dom- domeniile pe care le avem în vedere și eurodeputații pot să facă acest lucru în circumscripții, dar și Comisia Europeană. Un al doilea lucru este că un uh, fond de investiții viitor uh, ar trebui să pună accentul pe aptitudinile și capacitățile umane. Să facem trimiterea la cele patru domenii dar să fie consolidată prin utilizarea unor teme cum ar fi condiționalități exante pe obiectivele tematice. Trebuie să subliniem de asemenea că contextualizarea acestei abordări trebuie să fie bazată pe viitor. Deseori se spune că încercăm să rezolvăm uh, problemele de ieri cu obiectivele ESIF. Trebuie să ne uităm către viitor și rolul educației și formării ca parte a tratatului. Mai sunt o, și o serie de alte obiective menționate în uh, recomandări. De exemplu, sublinierea importanții rolului informal al educației și formării ca mecanisme pentru alte obiective – Deseori, în examinarea fondurilor structurale, există un accent pus pe obiective și mai puțin pe mecanismele care permit trecerea de la un lucru la altul. Însă cele patru domenii sunt foarte importante ca parte a mecanismelor care uh, sunt utilizate pentru realizarea obiectivelor. Ar fi nevoie de o modelare specifică a acestor programe care trebuie să fie implementate de la gândirea programului până la evaluare și uh, reevaluare. Implementarea acestor programe operative trebuie să uh, detalieze contribuția umană așteptată și proceduri monitorizate proceduri de monitorizare autoriza, corespunzătoare trebuie să fie introduse de către Uniunea Europeană și autoritățile naționale. Asociațiile societății civile, cum ar fi organizațiile culturale, sportive sau de tineret, trebuie să fie încurajate și susținute, pot să fie ajutate într-o abordare mai profesionistă orientare către dezvoltarea socioeconomică pentru că sunt actori foarte importanți și recomandăm ca aceste organizații să fie ajutate pe cât posibil. Vă mulțumesc! Ähm, vă mulțumesc foarte mult! Atunci trebuie să continuăm acum într-o procedură de tip ping-pong. De fiecare dată vom pune o întrebare și vom răspunde direct la această întrebare. Și vă propun să începem cu cine dorește. Dacă nu, eu pot începe. Bine, păi atunci încep eu. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați putea spune că ați ajuns la concluzia că crearea posibilității de a folosi fondurile structurale și pentru educație, cultură și sport a fost o acțiune de succes? Ați ajuns la concluzia că statele membre sunt conștiente că au această posibilitate? Pentru că știm că mai ales în domeniul culturii, în care comunele au o competență evidentă și în care cultura este primul loc în care se economisesc bani, dacă considerați deci că este destul de cunoscută această opțiune pentru autoritățile locale sau dacă considerați că trebuie să le explicăm, să transmitem informația mai bine. Aveți procente care să ne spună câte proiecte au fost, de exemplu, realizate prin această nouă posibilitate față de alte proiecte. Nu știu dacă puteți exprima lucrurile în procente așa, dar pentru noi ar fi un fel de a cuantifica puțin uh, ce se întâmplă. Mulțumesc! Este foarte greu să identificăm foarte precis ceea ce se întâmplă la fața locului, pentru că, după cum am spus, cifrele oficiale trebuie să pună totul sub obiectivele generale. Dacă avem un proiect în domeniul culturii sau sportului care este implicat, de exemplu, uh, și în dezvoltarea unor sisteme IT, atunci acesta va ajunge la rubrica IT. Deci e foarte greu să identifici ce se întâmplă. Singura cale pe care o ai este să analizezi miile de proiecte care există și să vezi ce se întâmplă cu ele. Noi am făcut acest lucru în oarecare măsură, însă statele membre au diferite practici în ceea ce privește publicarea informației uh, despre ceea ce se întâmplă. Danemarca e foarte performantă, se poate vedea la ce s-au folosit banii și ce fac fiecare dintre aceste proiecte individuale. Alte țări în care e mult mai diferit, mult mai dificil, Spania, de exemplu, cred că sunt 64 de programe operaționale, unele la nivel național, altele la nivel regional. E foarte greu să afli în acest context ce se întâmplă exact. De câteodată, câteodată regiunile publică informații, câteodată autoritățile naționale și uh, să faci surf prin aceste informații este foarte dificil. Mi-e teamă că nu pot să vă dau un răspuns foarte precis. Dar uh, noi am publicat mai multe studii în trecut cu privire la cheltuielile din fondul structural, pe cultură și pe sport și am dat mai multe exemple. Și ceea ce e foarte clar este că în ambele domenii există foarte multă inventivitate, foarte multă creativitate. Sunt foarte multe proiecte, deci, care folosesc cultura, sportul și educația și formarea pentru ca să ajungă la alte obiective, de la inovare, la tehnologie, dar și uh, implicare socială. Și aceste domenii sunt foarte puternice. Au putut implica, de exemplu, anumite domenii ale societății, anumite straturi, dar uh, se întâmplă multe, într-adevăr, în multe domenii, dar uh, comentariul final este pe care vreau să-l fac este că nu suntem siguri, după datele pe care le avem în anumite țări, că o concentrare tematică a dus la mai puțină cheltuială în domeniul culturii și sportului decât în perioada anterioară de programare. Nu avem decât însă o imagine parțială. S-ar putea că noi să avem o apreciere greșită aici. Deci eu nu aș putea trage o concluzie clară. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspuns. Silvia, Aș dori să mulțumesc foarte mult oaspeților noștri pentru că, deși ne-am uitat pe studiu, am vrea să aprofundăm subiectul. E vorba de o cercetare interesantă într-un moment important. Faptul că s-a uh, jucat și uh, pe cartea pe teren, dar și pe partea teoretică aduce și mai multă greutate acestui studiu. În Italia, de exemplu, noi avem 90% din resurse la regiuni, deci înțeleg foarte bine dificultatea. Chiar dacă în Italia s-a creat uh, acum uh, un fel de cadru care se numește Open Data sau Open Source pentru coeziune și totul trece cumva prin această sită, dar întrebarea mea este următoarea în actuala alocare pentru programul nou uh, pe uh, fondurile structurale. Aș vrea să înțeleg dacă introducerea indicatorilor noi pentru a înțelege care sunt problematicile la nivelul educației și formării, aceasta vă poate ajuta să creați chei de interpretare despre unde merg resursele, despre unde sunt uh, cheltuiel, cheltuite și care a fost rezultatul lor. Aș vrea să știu dacă condiționalitatea exante sau în partea de tematică, dacă acestea două vă ajută pentru a avea mai multe indicații. Cultura era, de exemplu, în obiectivul 6, care era resursul, resurse naturale. Datorită acestei introduceri s-a putut face foarte multe, deci ideea de a face mai explicită această sugerare în cheie de, uh, cheia de interpretare în varianta ex ante ar putea să fie eventual o cale, fie orientală, uh, pentru a identifica care sunt obiective orient, uh, orizontale, care sunt tematice și unde se poate um, spori componenta educativă și de investiție în resurse umane unde se poate spori în sensul de a, de a deveni mai vizibilă. Aceasta ar fi un format posibil pe care am putea să-l urmăm și care face referire și la propunerea dumneavoastră. Și întrebarea e în ce măsură, altă întrebare este în ce măsură programele orizontale sunt compatibile cu fondurile structurale, pentru că marile programe Erasmus, Europa Creativă, care beneficiază de fondurile structurale la teren, pe teren, vreau să vă întreb dacă considerați că a existat o schimb, o reciprocitate între acestea sau nu. Știm că nivelul de complementaritate până acum era destul de scăzut între fondurile structurale și susținele precum prin burse de integrare Erasmus. Așa este, așa este și percepția dumneavoastră? Voi începe cu sfârșitul. Cred că se poate spune că celelalte programe sunt din ce în ce mai convergente cu fondul uh, ESIF. Aceasta a fost intenția unor proiecte care au fost, de exemplu, uh, proiecte pilot în Erasmus Plus și care au fost preluate ca fiind uh, proiecte model. E clar că lucrurile se apropie, așa ne arată indicatorii. Destul de multe proiecte, mai ales Erasmus Plus, dar și Europa Creativă, încep să mai eh, sublinieze și anumite rezultate sociale, ceea ce se potrivește mai bine și mai natural cu Fondul Social European, de exemplu. Pe termen lung însă, riscul, după părerea noastră, este să ne concentrăm pe cadrele pe care le avem. Sunt importante, e adevărat, dar e un risc. Așa cum am spus-o și în prezentare, una din problemele cu zonele la care ne uităm este că avem mecanisme de rezultat, de prestare. Sunt multe exemple în domeniul educației, formării, care de fapt duc la atingerea altor obiective în același timp. Sunt cu siguranță proiecte care doar doresc să creeze plus valoare în educație și formare. Însă există multe proiecte care folosesc educația și formarea ca parte din mecanismul de a aduce rezultate. De aceea noi ce încercăm să spunem este că pentru a putea aprecia cu adevărat ce se întâmplă, trebuie să ne uităm nu numai la obiectivele crude, la ceea ce ne arată indicatorii la rezultat, pentru că a existat o tendință de a ne concentra pe aceste rezultate, ci și să ne uităm cu privire de ansamblu la toate. Mecanismele intermediare au fost și ele dezvoltate în ultimii ani pe baza unor evaluări mult mai ample, punând accentul pe mecanisme, nu numai pe rezultat. Și deci ideea este să încercăm să ne concentrăm și pe ceea ce s-a realizat pe parcurs. Procesul trebuie să fie încurajat și pe viitor. Se întâmplă foarte multe, nu numai în domeniul educației și al formării, dar am dat exemple multe în studiul nostru pe sport, arătând cum se folosește sportul pentru o mare parte din uh, activități orizontal pentru a putea duce la dezvoltări uh, științifice și pentru a implica mai mult diferite grupuri care după aceea aduc la rezultate ulterioare. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările noastre prin acest răspuns, dar în orice caz e o idee importantă. Vă mulțumesc foarte mult! Mă uit dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu pare să fie cazul. Pa da, mai dorește domnul Gramaticakis să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați oaspeți, mi se pare foarte interesant studiul dumneavoastră și felul în care ați prezentat studiul e foarte pozitiv, foarte bun pentru noi uh, și util. Îmi dau seama că e foarte greu să analizezi de fapt realitatea din spatele fondurilor structurale, să vezi ce se întâmplă cu programele în sine. Pe mine m-ar interesa dacă ați putea să ne spuneți ce se întâmplă cu șomajul la tineri în domeniul dumneavoastră, pentru că uh, în conformitate cu cifrele pe care ni le-ați pus la dispoziție, în anumite state din Uniunea Europeană, șomajul la tineri este foarte ridicat, de exemplu în țara mea, în Grecia. Însă fondurile structurale par să fie absorbite chiar la 100%, ceea ce m-a impresionat foarte tare. Pe de altă parte, șomajul la tineri este în mare parte la 21% în Europa. Și șomajul în general e foarte ridicat. Pentru noi toți e foarte important să combatem șomajul la tineri știu că este un lucru extrem de complicat, e greu să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat în spatele tuturor tabelelor și cifrelor. Poate că puteți să faceți un comentariu despre această temă care e de actualitate. Da, este un punct foarte important care are legătură cu Face-ul, mai ales Felul în care statele membre își, adapt, își adaptează cadrul pentru a face față. Ne-am uitat la mai multe țări, dar nu la Grecia, din păcate, dar în aceste 8 țări pe care le-am analizat exista diferență foarte mare între felul în care se abordează șomajul și șomajul la tineri mai ales. În Germania, în Danemarca, impresia noastră este că nu e o problemă foarte mare și că mai degrabă e nevoie de o recalificare, o reconversie a lucrătorilor și a dezvoltării unor competențe. În timp ce Spania și Italia, care a fost un element esențial din uh, studiul nostru, s-a văzut că programele operaționale care s-au pus în uh, sau au intrat în vigoare au afectat țara E deci important să analizăm ce impact are sistemul în momentul în care analizăm rezultatele. Și din punct de vedere tehnic, pentru că inițiativa pentru ocuparea tineretului nu este neapărat în competența acestei comisii, noi nu am cerut să se analizeze subiectul, deși este foarte important în sine, dar nu a fost parte din studiul nostru care a fost mandatat de către comisia noastră. Dar sunt foarte multe elemente comune, mai ales în țările în care șomajul e o problemă care se împlitesc, plătesc și în uh, inițiativa pentru tineret și care încearcă să implice mai mulți tineri. Și în alte țări există prevederi ca parte din procesul de calificare superioară a mâinii de lucru. Deci, părerea noastră și impresia noastră generală este că e foarte important rolul pe care îl uh, joacă ocuparea la tineri în acest program, în timp ce cultura și sportul sunt subiectele orfane de obicei, pentru că sportul câteodată nici nu este menționat în programele importante, în afară de momentele în care este promovat, de exemplu, de un stat membru în mod țintit. Dar aici avem o situație cu totul diferită, într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult! Chiar nu mai văd pe nimeni acum care dorește să ia cuvântul și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru elaborarea studiului pe care cu toții îl vom citi cu atenție, pentru că ne dă cu siguranță multe idei despre felul în care putem să ne creionăm programele pe viitor și despre posibilitățile pe care le avem de a folosi și fondurile structurale în acest domeniu tematic chiar și dincolo de problema șomajului la tineri, ceea ce la ESI, desigur, este o temă de actualitate. Trebuie folosit și Fondul uh, Social European când e vorba de șomajul la tineri, dar chiar și în domenii care nu țin de aceasta, ci doar de învățarea informală, de cultură, de sport, e esențial. Noi știm că mm, pentru noi în comisia noastră sportul are o putere foarte mare, are o componentă integratoare care coagulează societatea și deci e foarte important pentru regiuni să se pună accentul pe sport, acolo unde oamenii trăiesc în comunitate. Forța aceasta trebuie să fie dezvoltată la maxim, desfășurată la maxim. E vorba de puncte care au legătură cu obiectivele fondului social și cu fondului, eh, fondurile regionale. Eu zic că trebuie să folosim posibilitățile acestea la maxim și, desigur, să le facem și mai eh, bine operaționale, mai operaționale, mai ușor de gestionat pentru statele membre, pentru ca să le introducă în programele lor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră, mulțumim pentru că ați venit să ne prezentați studiul și vă urez o zi plăcută în continuare. Bun, atunci ajungem deja la punctul 8. Spune doamna președinte, dar să vedem dacă directoarea Digi Home este aici. Nu pare să fie cazul. Cred că ar trebui să facem o pauză scurtă atunci pentru ca să trecem după aceea la punctul 9, ceea ce mi-ar permite și mie să merg până la colțișor. Facem o pauză de 10 minute, sperând că doamna Sigan va fi aici mai repede și să putem și termina mai repede cu reuniunea comisiei. Mulțumesc.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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, Silvia. Dragi colegi, trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea evaluării la jumătatea perioadei a programului Europa pentru cetățeni și schimb de opinii cu Comisia despre succesorul programului și în acest context este o mare plăcere pentru mine să o salut astăzi pe doamna Sigan, directoare la Digi Home. Pentru prima dată la noi în comisie, pentru că dumnea ei nu are, nu deține această funcție de mult timp. Vă urez bun venit aici în premiera dumneavoastră în Comisia de Cultură. După cum știți, la sfârșitul lui mai s-a făcut o propunere pentru noul program Drepturi și Valori și s-a publicat. Astfel a devenit foarte clar ce dorește Comisia cu programul nostru, între ghilimele, a Comisiei Cult, care se numește Europa pentru Cetățeni și anume dorește să îl contopească cu programul actual Drepturi, Egalitate și Cetățenia Uniunii, REC. Ținta Comisiei este, după cum a spus chiar ea, ca programele din acest domeniu să fie simplificate, ceea ce în sine deja e un mesaj pozitiv. Însă simplificarea pare să însemne să aerisească textul și mai ales să reducă substanța programului uh, Europa pentru cetățeni pe doar câteva linii de acțiune. Putem să ne întrebăm dacă e o problem, problemă din perspectiva mea. Răspunsul este că depinde ce se va face pentru implementarea ulterioară a programului și pentru constatarea obiectivelor stabilite. După stadiul actual, se vede că programele anuale de lucru ale Comisiei trebuie să fie transmise în forma unor acte de punere în aplicare și nu în formă de acte delegate. Despre aceasta va trebui să mai discutăm cu siguranță, dar va trebui să discutăm și despre banii alocați pentru acest program. Cu siguranță suntem într-o situație de avantaj, pentru că spre deosebire de ultimul program în care Parlamentul în era obligat uh, într-o poziție fără niciun fel de drept de uh, codecizie, pentru că Comisia a ales obligată și ea această procedură. Acum însă nu suntem în această situație, ci într-una mai confortabilă, pentru că s-a găsit o soluție pentru un nou regim și noi, Parlamentul, putem să avem drept de codecizie total în acest domeniu. La prima vedere, pare să fie vorba aici de mai multe fonduri. Acum însă, dacă ne uităm atent și interpretăm lucrurile corect în buget, vedem așa. Pentru cetățenia Uniunii, angajamente și participare sunt prevăzute 233 de milioane de euro și după aceea vedem că 188 de milioane de euro sunt transferate din vechiul program și 45 de milioane de euro sunt uh, transferate de la Digi Just pentru activități de drepturi fundamentale, societate civilă. Astfel se poate remarca foarte ușor că, de fapt, pentru vechiul program, dar și pentru competența vechiului program uh, pentru cetățenie, la final nu vor fi mai mulți bani la dispoziție ceea ce va fi, o, va fi o problemă despre care va trebui să discutăm. Noi cu toții, deputații, am fost confruntați în ultimii ani că, pre, cu faptul că premierii din comune de la din regiuni ne-au spus că vroiau să primească finanțare pentru proiectele de parteneriat și noi trebuia tot timpul să le răspundem că nu avem destul uh, destule fonduri. Nu se poate să continuăm așa pentru că, din păcate, nu putem finanța foarte multe programe. Astfel, noua propunere, după părerea noastră, dacă ne uităm la ea atent, are și foarte multe locuri umbroase. Dar vreau mai degrabă să-i dau doamnei Sigan uh, cuvântul pentru ca să ne explice exact care este rezultatul bilanțului de la jumătatea perioadei, pentru ca să ne spună în ce măsură aceste concluzii au fost introduse în noul program și dacă ceea ce am spus eu până acum Um, a fost interpretat greșit doar și pe viitor, de fapt, vom avea mai multe fonduri cu acest program și va fi mai bine. Doamnă Țigan, aveți cuvântul, vă rog frumos, dacă puteți să vă încadrați în 10 minute, ar fi bine să ne mai lăsați câtva timp pentru dezbatere. Mulțumim pentru că ați venit astăzi aici și aveți cuvântul, vă rog. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici uh, la ședința dumneavoastră și să fiu invitată astăzi pentru a dezbate aceste două documente atât de importante. Într-adevăr, în luna aprilie și în mai anul acesta am uh, prezentat uh, documente importante pe această temă. Primul document, în aprilie, era uh, evaluarea la jumătatea parcursului a programului Europa pentru cetățeni. Raportul este prevăzut, de fapt, în uh, regulament și am pregătit acest document timp îndelungat, cu foarte multă grijă, iar unul din elementele esențiale în pregătirea sa a fost uh, rezoluția uh, pe care ați adoptat-o și ați prezentat-o dumneavoastră de altfel anul trecut și a fost ulterior adoptată de Parlament. Am avut și o consultare publică timp de câteva luni, oferind în felul acesta posibilitatea cetățenilor să facă comentarii pe marginea acestui program, care uh, s-a uh, deschis practic la începutul anului trecut. Am avut și o evaluare din partea unui uh, evaluator extern și am luat legătura cu birourile naționale, cu actorii implicați. Ne-am pregătit în felul acesta o evaluare amănunțită pe care am prezentat-o în documentul anexat comunicării. Deci, pregătirea cred că a fost foarte minuțioasă, foarte solidă pentru această evaluare la jumătatea parcursului. Iar din punctul de vedere al conținutului, din punctul de vedere al acțiunilor, al obiectivului acestui program și caracteristicile sale specifice, s-a confirmat că programul joacă un rol global pozitiv încurajând participarea civilă, angajamentul democratic, întărind simțul apartenenței, întărind înțelegerea reciprocă și identificarea cu Europa, deci întărește pe termen lung identitatea europeană. Programul, pe care îl cunoașteți de altfel mai bine, decât unii care uh, lucrează cu acest program, a fost uh, propus în 2011 pentru a face față unei lipse de încredere și de uh, probleme față de Uniunea Europeană pentru a spori sentimentul apartenenței europene, pentru a crește identitatea europeană și obiectivele programului erau acelea de a își aduce contribuția la înțelegerea istoriei comune, a diversității europene, de întărirea cetățeniei europene, de întărirea participării civile și democratice, elemente sau obiective care au rămas relevante până și astăzi. Programul a fost conceput deci în urmă cu câțiva ani, dar rămâne în continuare un program esențial pentru noi. Am discutat de mai multe ori faptul că programul acesta are niște caracteristici complet unice, are programe uh, specifice, cum ar fi, de exemplu, uh, cel care se referă la Holocaust, uh, înfrățirea orașelor, rețele orășenești, toate acestea îl transformă într-un proiect unic. Și, așa cum se arată în comunicare, această evaluare la jumătatea parcursului este de-a dreptul pozitivă, și din punctul de vedere al conținutului programului și din punctul de vedere al obiectivelor care sunt atinse. Încă un element suplimentar care mi se pare important. Pe lângă uh, programele finanțate la nivel european care fac legătura între uh, UE și politici specifice europene, acest program uh, ține cont de obiectivul global al Comisiei de a face ca cetățenii să fie mai aproape de Uniunea Europeană. Programul îi privește direct pe cetățeni și le oferă un forum unic de discuție pentru a menține legătura cu ei. Pentru a vă demonstra toate cele ce am spus, și anume că este vorba de o evaluare pozitivă, pot să vă spun că în urma analizării indicatorilor uh, care erau deja stabiliți în cadrul regulamentului, am ajuns la următoarele date. Pentru anii 2014-2016, pentru această evaluare de natură internă, peste 7.000 uh, de proiecte uh, au fost prezentate, solicitate, deci către noi, cei care gestionăm programul. În jur de 1000 din aceste proiecte au fost acceptate în 23 de țări. Utilizând indicatorii din regulament, asta înseamnă, practic, că am ajuns direct la cetățeni, uh, cel puțin la 3 milioane de cetățeni anual în această perioadă 2014-2016 și impactul indirect, deci nu direct, al programului ar fi de 4 milioane de cetățeni. Iată cei doi indicatori pe care îi utilizăm, impact direct și indirect și vedem că suma celor două ne oferă o cifră considerabilă cu un cost relativ scăzut. Știți foarte bine care este bugetul pentru că l-ați adoptat chiar dumneavoastră, deci, deci știți uh, ce uh, ce bani au fost la dispoziție. Din 7.000 de programe, 1.000 au fost acceptate, deci s-au făcut destule lucruri. Ce am încercat noi să facem uh, din punctul de vedere al gestiunii? Am încercat să ajutăm pentru simplificarea procedurilor. Am propus și o programare multianuală pentru a spori flexibilitatea programului. Deci, în mod clar, Europa pentru cetățeni și-a demonstrat valoarea adăugată la nivel european pentru cetățeni, atât din punctul de vedere al impactului asupra participanților, cât și din punctul de vedere al rolului pe care îl joacă față de alte programe și politici complementare în domeniul educației, culturii și al cetățeniei europene. Așa cum se arată în raport, s-au identificat și câteva slăbiciuni, vulnerabilități pe care noi le numim domenii de îmbunătățit și care au de-a face în principal cu vizibilitatea programului, care trebuie să sporească. De asemenea, analizăm indicatorii sau ar trebui să-i analizăm într-un fel nou, pentru că acești indicatori au fost concepuți într-un alt moment și am analizat și sinergiile și complementaritățile cu alte programe care îi afectează direct pe cetățeni din punct de vedere general. Și aici am să trec la a doua parte a prezentării mele, care se referă la mm, programul pentru valorile și drepturile cetățenilor europeni. Atunci când vorbeam despre prima parte, am intrat în uh, negociere uh, cu niște prezumții și pentru noi cel mai important era să vedem care este valoarea adăugată a programului, să vedem care este locul în noua structură și arhitectură propusă și în al doilea rând trebuia să arătăm că introducând acest program așa cum am făcut-o prin propunerea Comisiei, practic încercam să găsim mai multe sinergii și complementarități pentru a găsi puncte comune și pentru a facilita uh, conceperea, arhitectura programului și pentru a ajunge la o implementare mai eficace a acestuia. Era un exercițiu foarte important pentru noi și eram pregătiți pentru el ținând cont și de faptul că principalul document pe care l-am utilizat era tocmai raportul de la jumătatea parcursului, deci la momentul potrivit, și ținând cont de faptul că am avut contribuții foarte bune din partea actorilor implicați a statelor membre și a dumneavoastră, am avut o dezbatere excelentă. Cred că putem spune cu adevărat că suntem mulțumiți că propunerea a venit din partea Comisiei. Există și o grupare a activităților din punctul de vedere a valorilor și drepturilor cetățenești, iar promovarea drepturilor și a valorilor europene joacă un rol esențial, incluzând aici identitatea europeană și dezvoltarea unei cetățenii participative la nivel european. Aceasta este miezul practic al acestei inițiative. Cele două programe sunt uh, uh, fuzionate, Europa pentru cetățeni și drepturile și valorile cetățenilor și cele două programe s-au potrivit între ele, având multe puncte în comun. Se centrează pe societate, au o legătură directă cu valorile europene, pe de altă parte, deci împreună cele două. Bineînțeles, totul depinde până la urmă de implementare, dar ele sunt concepute să ajungă la un impact puternic și la o valoare adăugată europeană uh, deosebită. Comisia dumneavoastră a susținut uh, puternic uh, acest program în ultimii ani și argumentele dumneavoastră pe care le-am reținut în dezbaterile noastre, cel puțin în perioada de pregătire a programului în evaluarea sa, toate aceste comentarii au fost esențiale pentru noi în timpul negocierilor, așa cum spuneam mai devreme, ne-au ajutat foarte mult. Cred că felul în care a fost conceput programul aceasta ne permite ca acțiunile sale să mențină uh, rezultatele obținute până acum de uh, inițiativa uh, pentru Europa. Există aspecte orizontale care funcționează foarte bine și toate aceste elemente sunt înscrise în noua propunere. Participarea cetățenilor, angajamentul uh, cetățenilor, toate acestea sunt uh, priorități care se reflectă se reflecte uh, obiectivele actualului program și care să garanteze, practic, continuitatea acestor lucrări, lucrări care au dat rezultate bune, așa cum uh, se arată în evaluarea la jumătatea parcursului. Într-o anumită măsură, putem spune, dar totul va depinde până la urmă și de implementare, că aceste noi elemente ne vor permite să avem oportunitatea de a merge mai departe și de a crește potențialul UE pentru a promova și a proteja valorile noastre, utilizând în continuare sinergiile din punct de vedere practic. Ceea ce am conceput noi se bazează parțial și pe evaluarea pe care am făcut-o cu al doilea program și pe care uh, nu-l cunoaștem atât de bine din punct de vedere practic, dar pe care colegii noștri care ni s-au alăturat uh, ne-au ajutat să-l înțelegem. Deci cred că uh, ceea ce am conceput acum se poate implementa destul de ușor. Pentru Europa, pentru cetățeni, este important uh, un program care a fost întotdeauna de actualitate și de care va fi nevoie în continuare și care face legătura între trecut și viitor. Ne dorim să utilizăm uh, uh, felul în care se implementează acest program, tocmai pentru a ajunge la generația tânără și aceasta bazându-ne pe experiențele din trecut, deci ținând cont de evaluarea făcută la jumătatea parcursului. Aș mai avea de spus uh, patru chestiuni care țin de întrebările dumneavoastră, întrebări pe care le-ați prezentat în timpul negocierilor. În primul rând, rolul esențial al ONG-urilor. Acest program al drepturilor și valorilor uh, va crește oportunitățile și susținerea financiară pentru aceste organizații, care sunt uh, elemente cheie pentru promovarea, protecția și campaniile de conștientizare în ceea ce privește valorile europene și care duc la uh, implementarea pe deplină a acestor valori și drepturi europene. Și aceasta în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din aprilie anul acesta, prin care se susțin uh, ONG-urile. Al doilea element de care pot să spun că sunt uh, mândră uh, chiar la nivel personal, am avut o discuție pe această temă, s-a discutat și aici uh, temeiul juridic de mai multe ori pentru că nu era deloc ușor să-l hotărâm și până la urmă nu era vorba de a dori sau nu acest lucru, ci de a găsi elementele necesare și uh, felul în care acestea se conectează cu temeiul juridic oferit de tratate. Uh, la început acest lucru nu era posibil pentru că redactarea nu ne permitea să ajungem la acel temei juridic pe care ne-l doream cu toții. Acum însă, acest nou program ne-a permis să ajungem la o nouă redactare în textul uh, regulamentului pe care să o regăsim și de asemenea în anexe la nivelul activităților pentru a combina mai multe temeie juridice temeiuri juridice care uh, pun uh, pe picior de egalitate Parlamentul uh, European cu uh, cealaltă instituție, deci un lucru pe care îl doreați și care, iată, s-a întâmplat. Chestiunea financiară pe care ați menționat-o dumneavoastră cu proeminență, uh, Uh, știm foarte bine că reducerile bugetare ar fi putut fi evitate. Fondul uh, pentru drepturi în justiție și valori um, are 947 uh, milioane pentru 7 ani, 642 pentru programul de valori și drepturi și 305 pentru partea de justiție. Toate acestea reprezintă, așa cum ați spus și dumneavoastră, o creștere de 16 milioane pentru drepturi și valori și o reducere scăzută pentru uh, justiție. Comisia propune 243 uh, de milioane pentru implicarea cetățenilor și nivelul participativ al acestora, ceea ce reprezintă o creștere bugetară, după cum ați menționat. Dacă ținem cont ca punct de referință de poziția dumneavoastră în cadrul negocierilor și care a fost principalul nostru argument. Bineînțeles, suntem departe de ceea ce ne-am fi dorit. Dar cred oricum că este un punct de plecare foarte bun. Este o creștere față de ce aveam inițial și aceasta uh, uh, va depinde foarte mult de cum vor urma, care va fi cursul negocierilor și al dezbaterilor în ceea ce privește implementarea programului. Bineînțeles, totul va depinde și de vizibilitatea uh, programului în această perioadă atât de importantă. De aceea am o foarte mare încredere în această nouă etapă care ne așteaptă în față. Evaluarea la jumătatea parcursului a identificat și anumite domenii care trebuie îmbunătățite, de care ținem cont în acest nou program, pentru că există anumite acțiuni, activități uh, și modalități de cooperare care au fost identificate încă de pe acum uh, și, bineînțeles, acum veți fi implicați și dumneavoastră, și ținem cont în mod special de acele elemente care au fost identificate ca fiind vulnerabilități, vizibilitatea și altele pe care le veți regăsi și în comunicare și le-am menționat mai devreme. Vom lucra asupra lor pentru a asigura continuitatea între cele două programe. Începând de astăzi, alături de dumneavoastră, vom uh, continua munca noastră pentru a prezenta propunerea și, bineînțeles, și evaluarea la jumătatea parcursului, uh, către cetățenii noștri. Deci chiar mâine vom avea uh, un dialog civil cu actorii implicați. În trecut aveam un astfel de dialog social uh, cel puțin o dată pe an în uh, fostul regulament. Vom avea o astfel de întâlnire chiar mâine pentru a vorbi despre viitor și pentru a vorbi despre elemente foarte concrete, cum ar fi, de exemplu, pregătirea alegerilor la Parlamentul European, uh, sau alte evenimente și dezbateri uh, care țin de spațiul societății civile, deci elemente foarte concrete care sunt incluse în dezbaterea noastră și, pe de altă parte, avem o dezbatere prevăzută legată de modalități și implementare a programului din punct de vedere tehnic, beneficiar, modalități de simplificare, uh, Uh, tot ce ține de simplificare. Bineînțeles, așteptăm să lucrăm alături de dumneavoastră uh, la următoarele etape și, așa cum spuneați, doamna președinte, totul va depinde foarte mult de implementare. Suntem absolut de acord, dar trebuie să fim foarte atenți, să nu cumva să greșim, să mergem încetișor, pas cu pas, pentru a menține ceea ce am reușit până acum și să profităm de oportunitățile pe care ni le oferă noul program. Mulțumesc și sper că nu am depășit prea mult timpul pe care l-aveam la dispoziție. Äh, Vă mulțumesc foarte mult! Evaluarea arată că programul este un program de mare succes, însă o rată de aprobare de mai puțin de 10% nu poate să ne satisfacă. Probabil o să înțelegeți acest lucru. Noi, Parlamentul, am avut dreptate probabil cu rezoluția noastră când am spus în martie, deci că avem nevoie de minim 500 de milioane dacă vrem ca acest program să aibă vreun succes. O circumstanță care îngreunează lucrurile în buget este și faptul că domeniul de aplicabilitate geografic a fost și el extins față de celălalt program dinainte, ceea ce relativizează cumva creșterea fondurilor pentru acest program. Deci eu nu sunt sigură că ceea ce ni se prezintă aici ca fiind o, o augmentare, o creștere a, um, a fondurilor nu este de fapt un pachet înșelător care de fapt e gol pe dinăuntru. Oricum e bine să intrăm într-o discuție. Acum avem uh, și alt invitat de la comisie. Uh, vă urez bun venit aici și sper că datorită dumneavoastră să putem să, putem să, să aprofundăm uh, puțin uh, lucrurile. Însă vreau să-i dau mai întâi doamnei Ghiom cuvântul, pentru că ea este raportoarea de la CULT pentru programul Drepturi și Valori și după aceea doamna Marie Terez are cuvântul. Deci Silvi Ghiom acum mai întâi. Te rog, Silvi. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să încerc să fac o prezentare subcintă pentru a respecta timpul pe care îl avem la dispoziție. Vreau să pregătesc, să mulțumesc doamnei Țigan pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Cred că s-au prezentat foarte multe idei și ați fost foarte atentă la ce se întâmplă cu acest program și uh, valoarea adăugată reală, bineînțeles în sens larg al cuvântului, la nivel european. Tocmai ați menționat vizibilitatea pentru noul program și, în mod clar, aceasta este o chestiune absolut fundamentală. Aș vrea să vă spun care este părerea mea. Eu consider că există posibilitatea ca această vizibilitate să fie diluată în prezentarea care s-a făcut și arhitectura sau structura actuală a programului. S-au prezentat multe argumente, dar uh, nu prea se vede care este coerența în mixul prezentat. Am oarecum senzația că e vorba aici de un proces de raționalizare al programelor care a cântărit mult mai mult în discuție decât uh, uh introducerea unei logici coerente. Și am să încerc să ilustrez acest lucru. Uh, în titlu, de exemplu, chestiunea uh, cetățeniei nu mai apare și uh, mi se pare că uh, asta mm, ne arată că este o, o fapt, am cedat practic în fața vizibilității. Există și problema temeiului juridic o chestiune destul de dificil de rezolvat și cred că ideea cu care ați venit a fost una foarte bună și încă o dată aceasta oferă și mai multă vizibilitate uh, cetățenilor europeni. Parlamentul este mult mai implicat. Aș avea și un comentariu de făcut uh, pe o chestiune de o natură diferită. În primul rând, vom începe cu bugetul Cred că e nevoie de câteva clarificări. Dumneavoastră ați menționat status quo-ul care este propus pentru anul 2017 și mă uit acum uh, spre Teresa, uh, cerusem o finanțare crescută în rezoluția noastră Uh, deocamdată cred că n-am obținut-o și oricum avem destule frustrări la acest program, deci nu cred că ar trebui ca uh, frustrările pe ziua de mâine să fie și mai mari. Și ce se mai întâmplă cu defalcarea făcută pe acțiuni? Ea nu este prea clară. Aici uh, cred că e nevoie de o clarificare. O altă întrebare cea legată de valori, deși am putea uh, părea oarecum uh, uh, caricaturale aici. Nu știu dacă într-un an vom avea, de exemplu, proiecte care să susțină legalitatea, în altul un program care să susțină diversitatea. Există o organizare, o structură între toate aceste valori care ni se par fundamentale. În al treilea rând, problema comunicării. Noi ne-am dorit o comunicare mai activă, mai dinamică și dacă ținem cont și de instrumentele digitale, acestea sunt uh, prezente, sunt incluse, dar am o întrebare la articolul 18, referitor la formare publicitate. Resursele financiare, se spune aici, vor trece înspre comunicarea instituțională pentru a susține prioritățile politice ale Uniunii am senzația că aceasta nu susține neapărat proiectele locale, deci uh, campaniile de informare instituțională au deja la dispoziție anumite mijloace bugetare, deci cred că aici se amestecă lucrurile și aici ar fi nevoie de o precizare o altă precizare la articolul 7, unde se vorbește de deschiderea programelor față de țări terțe asociate. E clar că asta va reduce sau ar putea reduce volumul de fonduri disponibile pentru statele membre, însă mă întreb cum se structurează această extindere către alte state, în afara statelor membre ale Uniunii, sau uh, către statele care sunt în proces de aderare. O altă întrebare pe care aș vrea să vă adresez, uh, legată de asemenea de anumite precizări. S-a prevăzut uh, să se susțină din punct de vedere financiar organizațiile societății civile și în același timp uh, să se susțină financiar proiectele cetățenești. Deci există aici două fațete și mi-aș dori să se facă preciz, o precizare uh, în ceea ce privește legătura între cele două, deci uh, organizații civile sau proiectele locale și cum se poate ajunge la un echilibru între cele două pentru ca uh, selecția anumitor programe față de uh, ONG-uri să fie mai clară. Ați uh, uh menționat și rolul birourilor naționale, a actorilor locali și rolul Parlamentului în ceea ce privește prioritățile și acestea au fost întrebările adresate Comisiei. Aș mai avea o singură întrebare pentru președinta comisiei noastre. În mod normal nu intru pe terenul uh, conflictelor de competență 54-55, știu că e periculos, dar aș vrea să o întreb pe doamna președintă să se asigure că la comisia noastră, la cult, am avea o competență exclusivă pe această parte. Deci, iată, un mesaj destul de direct la sfârșitul intervenției mele. Mulțumesc! Vielen Dank, uh, Silvi Mulțumim foarte mult, Silvin Ghiom. Pot să vă asigur că deja s-au lansat aceste tratative pentru ca să avem competența exclusivă și din fericire programul este așa împletit încât diferitele părți se pot delimita foarte ușor una de cealaltă, deci sperăm că împreună cu Comisia Competentă de Fond care este libe să nu avem vreo problemă în acest sens. Dar o să vedem oricum. Doamna Sigan acum are cuvântul, vă rog. Thank you very much. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Guillaume. Ne vedem câteodată la Comisia Libe pentru a mă referi la dimensiunea geografică pe care ați menționat-o, domnul președinte, la început. V-aș invita și vreau să spun de asemenea la început că după sesiunile tehnice, va trebui să explicăm diverse elemente și să intrăm mai în detaliu, pentru că acum nu este posibil. În ceea ce privește originea geografică a proiectelor, noi avem în evaluare un capitol specific care evaluează cum au fost uh, efectuate proiectele până acum și distribuția geografică. Uh, câteodată avem uh, o distribuție puțin dezechilibrată, însă uh, este un instrument foarte bun pentru a vedea ce putem face, face pentru viitor. Programul nostru uh, lucrează acum pentru Balcanii Occidentali și am dorit să, ne, să continuăm în această uh, zonă. Vizibilitatea. În ceea ce privește vizibilitatea, dacă vă uitați la anexa 1 a propunerii și punctul K, există o uh, trimitere la uh, creșterea conștientizării în legătură cu program și uh, programul și susținerea acestor proiecte în viitor. Este un aspect pe care îl vom continua în organizarea noastră cu statele membre, cu părțile interesate și cu beneficiarii. Mai există și un alt capitol din evaluarea la jumătate care uh, menționează elementele care trebuie să fie îmbunătățite și acolo dăm exemple de modalități cheie care sunt folosite deja pentru a crește vizibilitatea programelor Uh, valorizarea activității, vizibilitatea, uh, utilizarea platformelor. Avem aici în nou noul proiect aceste informații și trebuie să uh, ne gândim cum să le utilizăm în mod optim. Valorile. Vom continua de jos în sus, fără ierarhie între valori și înțeleg pentru că am avut o, un regulament foarte bun în legătură cu programul nostru și după aceea am avut uh, noul proiect al legislației, însă dacă aceste proiecte vor fi uh, văzute și discutate mai mult, va fi bine pentru că vor fi dezbătute încă mult timp în multe nego- negocieri. Am încercat uh, să fim responsabili, să simplificăm textul și să um, propunem un aspect mult mai economic în prezentare. Însă asta nu înseamnă că substanța lasă de dorit. Din contră, vrem să ne asigurăm că toate activitățile acoperite de Europa pentru cetățeni și modalitățile de cooperare apar în acest text. Poate este mai ușor să le vedem într-un articol, însă de vreme ce scopul exercițiului a fost uh, să arătăm coerența, să simplificăm, ar fi imposibil să uh, unim două elemente și să le um, punem unul lângă altul. Probabil la reuniunile tehnice ulterioare vom putea să ne uităm la toate aceste elemente și să vedem uh, dacă găsim o uh, formă care să acopere și mai mult fondul. În uh, evaluarea la jumătatea mm, perioadei, toată lumea este de acord că acest program trebuie să continue și are potențial uh, suplimentar de dezvoltare. În ceea ce privește bugetul, orice creștere este minunată din punctul meu de vedere. Întotdeauna urmez uh, recomandările dumneavoastră în legătură cu bugetul pe care dumneavoastră îl considerați relevant pentru ca programul să aibă un impact și mai mare, deci pot doar să vă ofer cooperarea în legătură cu următorii pași pentru a obține acest uh, buget. Pentru comunicare, am, am menționat acest lucru, uh, programele locale și dimensiunea locală. Faptul că am reușit să introducem în acest proiect uh, acoperirea tuturor activităților Uh, acest lucru ne-a ajutat să păstrăm caracteristicile unice ale programului care să permită uh, programele mici care să ne permită să ajungem la nivel local la cetățeni. Am discutat despre acest lucru și de aceea, repet, uh, fondul programului este acolo și toate elementele care delimitează acest program se află în proiect. Deci vom continua să lucrăm, însă să folosim potențialul propunerii, pentru că această propunere este de potențial. Trebuie doar ca acest uh, potențial să fie identificat și implementat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, Marie Terez. Încearcă, te rog, să respect 3 minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumim Comisiei pentru această excelentă activitate de revizuire la jumătatea perioadei, mulțumim și autorilor studiului în legătură cu următoarea variantă a programului pe care l-am, studiul l-am primit în această săptămână de la Departamentul pentru Politici B. Uh, este un program care m-a interesat foarte mult pentru că cred în el Este un program care a trecut prin Parlament, uh, s-a discutat despre continuitatea sa, se pare că s-a găsit o soluție pe temeiul juridic, însă fără îndoială, dacă uh, am, am crescut de la 188 de milioane la peste 350 de milioane, uh, este bine, dar încă nu am ajuns la cele 500 de milioane neces- considerate necesare. Nu știu cum se va unifica cu acest program legat de justiție și valori fără să se piardă caracteristicile acestui program. Era un program care vorbea despre cetățenie, iar acum aceste aspecte vor fi diluate în restul aspectelor. De asemenea, la punctele de contact locale, persoanele care au fost responsabile până acum vor reprezenta și tot acest uh, program mai larg, justiție, drepturi și valori, sau vor rămâne doar la Europa pentru cetățeni. Pentru mine a fost puțin cam dezamăgitoare această evoluție, însă pentru că consider că acest program este unul foarte important care trebuie să continue și sper că ca Comisia să înțeleagă cât de importantă uh, uh, cât de importante sunt aspectele care țin de cetățenie și tot ce s-a făcut, făcut până acum. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în viitor pentru acest program. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau... Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Sigan, aveți cuvântul. Uh, uh, what can I say? I pot doar să vă repet același mesaj. Eu cred că totul ce este în Europa pentru cetățeni este acolo. Este important uh, că am avut acest comentariu. Este o reacție naturală poate nu mai găsim uh, cetățenii sau cetățenia în centru, structura se va schimba, dar este doar la o primă vedere pentru că datoria noastră este ca aceste informații și clarificări să ajungă la toată lumea care au avut, uh, care au fost implicați în program până acum și către beneficiare potențiali. Tot ceea ce s-a făcut până acum va continua în noul program. Am menționat anexa 1, 1 și trimiterea la punctul K și programul de susținere pentru rețeaua de contact. Nu intenționăm deloc să schimbăm ceva care a fost a funcționat și a fost foarte util. Vom, mâine vom avea dialogul civil, vom avea, vom continua dialogul civil, vom crește numărul de reuniuni în timpul anului, vom continua să conlucrăm cu punctele naționale de contact și s-ar putea ca aceste sinergii potențiale să depindă de felul în care sunt acoperite aceste domenii în statele membre. Însă nu vom schimba ceea ce am uh, testat ca un instrument uh, util pentru noi. Așadar, din nou, pentru noi, după cum am spus de la început, începe acum perioada de promovare a mesajului că acțiunile Europei pentru cetățeni uh, continuă. Potențialul nume pentru viitor sau alte date de identificare, acestea se pot uh, uh, discuta, însă deocamdată toată lumea care cunoaște programul și sau poate îl va cunoaște în viitor, programul există, activitățile continuă și vom lucra pe îmbunătățirea acestui program după cum a fost el evaluat. Deci uh, începem uh, calea de promovare a acestui proiect alături de dumneavoastră și o vom face și în lunile următoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Bild. Merci, madame la président. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, destul de reticentă în legătură cu acest program Europa pentru cetățenie în legătură cu uh, ideologia sa. Uh, se impune o istorie uh, simplistă în care se opune totalitarismul cu ideea europeană. Deci un conținut care poate să includă aproape orice și uh, al cărei concluzie, cărei concluzie este construcția europeană. Trebuie să prezentăm patrimoniul nostru în mod pozitiv, cu pun, punând accentul pe creștinism. Mă opun ajutorului pentru organizații care ajută grupuri vulnerabile, în special migranții. Consider că este vorba aici de o ingerință uh, pentru că după Ungaria și Italia va putea să legifereze împotriva ONG-urilor care îi ajută pe migranți. Uh, cum țineți cont de reticențele statelor membre în legătură cu anumite tipuri de organizații sau intervenții percepute ca ingerințe politice? Vă mulțumesc. Frau Sigan. Doamna Sigan. v-aș uh, invita pur și simplu să citiți raportul la jumătatea perioadei și vă stăm la dispoziție în legătură cu o discuție acestor puncte. Există uh, aspectele bilaterale, cele transversale și uh, declarația de obiectiv al programului, rezultatele implementării programului în ultimii ani să le parcurgem punct cu punct uh, pentru aceste elemente, pentru că aceste, aceste arată și evaluarea a fost extrem de largă, se arată că programul are o plus valoare în toate aceste puncte. Deci, aș, am dorit să vă încurajăm și pe dumneavoastră să examinați acest document și să vedeți toate aceste elemente pentru a vă arăta că ceea ce am spus în, că ceea ce am spus la început. Programul a fost considerat ca fiind unul de calitate bună, cu o mare plus valoare. Ne dorim să continuăm cu acest program și de aceea a fost uh, inclus și în uh, gândirea programului pentru valori. Vă îndemn să parcurgeți aceste elemente pentru că este o posibilitate unică de a vedea evaluarea implementării acestor diverse proiecte pe care le-ați menționat dumneavoastră le-ați evaluat în uh, fel, în, în maniera proprie, poate ați participat și la consultarea publică din mai anul trecut. Dacă parcurgem acest document, putem să vedem și exemple ale proiectului din 2017. Așadar, cred că este cea mai bună modalitate de a vă convinge în legătură cu uh, marea plus valoare a acestui program care este universal. Eh, Mulțumesc, Silvia. Două minute. Vreau doar să vă spun că grupul nostru acordă o importanță deosebită a acestui program. Dacă nu ar exista, ar trebui să-l inventăm, pentru că provocările pe care le avem um, de uh, dezafectare în Europa și ideea de a nu a mai avea o implicare uh, de jos în sus și de o implicare a societății civile în aceste domenii care este foarte importantă. Sunt absolut de acord cu multe lucruri pe care le-a spus și Silvi Guillaume înaintea mea. Vreau doar să repet trei lucruri. Primul lucru este că mi-aș dori să avem după aceea un management, o gestiune a celor două programe care au fost integrate pentru ca să poată să se dezvolte cum trebuie, să nu creeze confuzie în ceea ce privește beneficiarii acestora care sunt din diferite categorii. E nevoie de aceea de indicații mai precise, chiar în același timp cu uh, Uh, punțile de care a zis dumneavoastră care trebuie create între diversele programe. Însă eu zic că trebuie să existe o cunoaștere mult mai răspândită a acestui program și a altor instrumente pentru ca să nu existe confuzii cu privire la beneficiare. În al doilea rând, bugetul. Știm foarte bine că noi întotdeauna Parlamentul am cerut și mai ales Comisia de Cultură să existe o creștere a bugetului pentru acest domeniu, pentru că ultimele date pe care le primisem erau foarte îngrijorătoare îngrijorătoare. Progresele de la societatea civilă e numai de 6%, uh, deci acest program, care este un program uh, din ce un program din ce, ce mai interesant pentru toată lumea, a fost uh, cel care a suferit foarte mult. Altceva, aș dori să știu mai multe și despre așa numita platformă Valor Platform, care trebuie să fie un instrument important de răspândire și de muncă, dar și de acces pentru cetățeni. Și, uh, după cum ziceam, vreau să știu mai multe despre investițiile care se prevăd pentru acest program. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sigan. I think I like very much your... Da, îmi place expresia dumneavoastră, management integrat. Uh, este adevărat, dar este normal. După cum am spus, uh, proiectul este rezultatul căutării sinergiilor, uh, coerențelor, uh, simplificării și așa mai departe, însă știm ce avem în acest program și anume că Europa pentru cetățeni există în acest program. Deci este important pentru noi, dar noi suntem conștienți de aceste elemente pentru că le-am negociat. Era clar din discuții, dar ne, ne și așteptam pentru că în documentul nou, mai simplu, a trebuit să ne adresăm publicului și să explicăm unde sunt elementele programului nostru, uh, că nu s-a pierdut nimic, că totul este acolo și că în plus ar trebui să folosim potențialul acestui nou instrument pentru a susține programul. Aceasta este informația, însă după aceea urmează și partea de implementare pentru a îmbunătăți lucrurile. Însă sunt perfect de acord și de asemenea ă, problema acestui temei jurid, temei legal ă, mixt nu ne ajută foarte mult. Nu am putut să obținem un temei juridic, avem ă, o amestecătură pentru, avem, avem mai multe temeiuri juridic, pentru oamenii obișnuiți nu există vreo mare diferență, însă trebuie să uh, explicăm că este vorba de tratate uh, și că este un proces democratic extrem de important pentru programul nostru. În ceea ce privește bugetul, nu voi mai comenta în legătură cu bugetul, cred că deja mi-am exprimat toate comentariile. În legătură cu platforma există informație în evaluarea intermediară în legătură cu detaliile acestor platforme și uh, bazele de date online care promovează schimburi de bune practici și sinergii între programele de finanțare pentru cultură și cetățenie. Acolo se promovează uh, gândirea din, spate, din spatele acestei noi legislații Vom uh, lucra mai mult pe aceste aspecte pentru că este una dintre modalitățile de a rezolva nu neapărat o slăbiciune, ci domeniul unde se pot aduce îmbunătățiri, uh, vizibilitatea și acolo vom putea să uh, prezentăm proiectele noastre. Va fi acolo mai ușor să convingem publicul să, în legătură cu plus valoarea programelor noastre. Este o călătorie pe care am început-o, în care am dorit ca dumneavoastră să ne ajutați. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, ich... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că vom mai avea foarte multe discuții în următoarele luni. Faptul că ați trebuit să alegeți așa un amestec de temeie juridice va duce la mai multe păreri din partea altor uh, comisii de la noi din Parlament că au și ei ceva de zis. Aceasta e ceea ce vor trage ca concluzie. Însă, calendarul strâns pe care oricum îl avem până la sfârșitul perioadei acesteia legislative sper să ne permită să reușim o soluție la această problemă. Foarte multe probleme de detaliu vor mai fi rezolvate între raportori și raportorii din umbră și cu Comisia în discuțiile pe care le vor mai avea. Aș dori numai să subliniez că, într-adevăr, banii sunt foarte importanți pentru noi. În legătură cu cota de respingere, aici am putea să spunem și că există frustrări la cei care au uh, depus cererile de proiect pentru că trebuie respinse anumite proiecte foarte bune care, deși întocmesc punctele și îndeplinesc toate punctele necesare, nu pot să primească banii pentru că nu sunt suficiente fonduri, ceea ce duce la o frustrare maximă și la creșterea frustrării în orice caz, pentru că statele membre nu sunt gata să ne dea banii pentru programe. Și frustrarea însă este după aceea lăsată pe spinarea Uniunii Europene – de fapt, e exact opusul la ceea ce vrem noi să obținem cu acest program. Eu zic că ar trebui să luptăm împreună pentru ca programul să fie mai bine dotat și să atingă obiectivele cu adevărat și nu neapărat doar să crească frustrările din cauza ratei foarte ridicate de respingeri. În acest sens, vă mai mulțumesc încă o dată foarte mult pentru că ați fost aici. Sunt țin uh, să vă spun că sper că nu este ultima dată că ați venit aici în comisie. Sper că acest program să poată să devină cât se poate de bun pentru ca să aibă și efectele de care le dorim, iar împreună cu dumneavoastră sper să putem lupta să aibă și dotarea financiară necesară. Parlamentul nu este neapărat problema, ci Consiliul este problema maximă aici. Să vedem cum se va rezolva. și în ceea ce privește CFM-ul total va trebui să vedem care va fi rezultatul. Oricum vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost aici și acum vă urez o după amiază plăcută și pe curând. So, wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt. Dieser findet unter Ausschluss der Acum trecem la ultimul punct care se desfășoară cu ușile închise. Deci, în primul rând, aș dori să-i rog pe toți cei care nu sunt deputați, colaboratori, care nu aparțin de Parlament, să iasă din sală și vreau să rog și